Guten Tag, wir begrüßen Sie sehr herzlich und nehmen unsere Arbeiten im Haushaltskontrollausschuss. Ah, Bună ziua, reluăm uh, sesiunea noastră, astăzi cu o participare oarecum scăzută. Urez bun uh, venit uh, doamnei Crețu, bun venit în comisia noastră, este o fostă colegă și ne bucurăm că puteți fi alături de noi în noul dumneavoastră rol. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, referitor la descărcare. Avem o reuniune astăzi transmisă în direct pe uh, internet. Nu am alte anun- anunțuri sau comunicări din partea uh, președin- președintei și am să-i dau cuvântul vicepreședintelui pentru că dumnealui se va ocupa de acest punct de pe ordinea de zi. Derek, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna Gresle, și aș dori și eu să mulțumesc tuturor colegilor uh, pentru prezența lor aici. Mulți uh, dintre colegi au călătorit ieri seară pentru a se asigura că pot fi prezenți. Bun venit și doamnei comisar. Așteptăm uh, cu nerăbdare contribuția dumneai ei. Aș începe prin a solicita curții de conturi să prezinte acel capitol din raportul anual care este relevant pentru noi astăzi și apoi uh, doamna comisar ar putea să-și țină prezentarea în fața Comisiei de Control uh, Bugetar. Dar întâi uh, Curtea de Conturi, domnul Balco. Of course I, I will start. Dear, dear chair and rapporteur. Mulțumesc, stimată președinte și raportor, doamnă Gresle, domnule Von, stimată doamnă comisar Crețu, doamnelor și domnilor, membrii ai Comisiei de Control Bugetar. După cum uh, mulți dintre dumneavoastră vă amintiți, am avut onoarea să vă prezint raportul anual al Curții de Conturi ce ține de descărcare. În ceea ce privește anul financiar 2013, în nouă mea capacitate, mă bucur să vă pot prezenta astăzi rezultatele curții în ceea ce privește politicile regionale, transport, care țin de managementul Comisiei și al statelor membre, deci o gestiune partajată. În 2013 a fost cel mai mare capitol de cheltuieri din bugetul european. Astăzi uh, suntem mai puternici, suntem uh, în prezență consolidată pentru că sunt alături de mine colegi uh, re responsabili și pentru alte capitole. Așadar, ce se întâmplă cu capitolul 5 referitor la anul 2013? În primul rând, pe baza examinării a 180 de tranzacții din 90 de state membre, rata de eroare estimată de curte este de 6,9%. Aceasta este similară cu estimarea pentru 2012, 6,8%. În al doilea rând, erorile principale care au contribuit la această rată sunt încărcări, încălcări serioase ale regulilor de achiziții publice, finanțarea de proiecte ineligibile, costuri ineligibile, inclusiv în, incluse în declarații de cost și neconformitatea cu uh, regulile privind ajutoarele de stat. Există exemple concrete schimbări uh, ale domeniului de aplicare ale contractului, printre altele, după încheierea contractului sau uh, lipsa efectului de stimul sau uh, faptul că beneficiarul de facto nu era un IMM. Acestea sunt anumite tipuri de exemple din raportul nostru, referitoare, de exemplu, la ajutor de stat. Referitor la aceste rezultate, aș dori să spun că Curtea dorește să ia în considerare și munca de audit de performanță. În cadrul uh, auditului de performanță doresc să menționez auditul ce urmează să fie finalizat înainte de uh, vară pentru a vedea dacă Comisia și statele membre iau acțiuni suficiente pentru a rezolva uh, problema cu neconformitatea cu regulile de, de achiziții publice în domeniul coeziunii. De asemenea, încercăm să vedem în ce măsură Comisia adresează neconformitatea cu uh, regulile privind ajutorul de stat în domeniul coeziunii. Scopul este să se îmbunătățească performanța cheltuielilor uh, ale Uniunii Europene conform uh, angajamentelor asumate de curând în această comisie și de către domnul Caldeira am examinat instrumentele financiare în ceea ce privește legalitatea și uh, conformitatea uh, instrumentelor. Instrumentele financiare oferă asistență întreprinderilor sau proiectelor prin investiții de capital privat, credite sau garanții. Toate operațiunile testate au fost găsite a fi legale și în conformitate. Însă, Curtea a descoperit că instrumentele, de, uh, financia, instrumentele financiare uh, au o rată uh, scăzută de plăți la finalul 2013, între 3% și 6% numai. Problema este recunoscută și în, raportul, în raportarea Comisiei și în articolul 41, aliniatul 1C din regulamentul 1203 din 2013, prevăd reguli în acest sens. Se stipulează că contribuțiile pentru instrumentele financiare vor fi făcute în tranșe numai după procentaje predefinite și numai după ce aceste procentaje au fost într-adevăr plătite uh, beneficiarilor finali. Un al patrulea element, evaluarea curții a sistemelor de control a, consist în a consistat în examinarea uh, modul în care Comisia controlează autoritățile din uh, statele membre. Mai mult de 400 uh, de um, operatori de diferite fonduri au fost analizați. Curtea, în general, consideră că Comisia a creat un sistem pentru a se asigura de legalitatea și regularitatea cheltuielilor din uh, fondurile de coeziune și asta este în linie, în conformitate cu uh, Uh, principiul auditului unic. Curtea de asemenea ia notă de cooperarea strânsă a Comisiei cu autoritățile naționale de audit și de îmbunătățirile care sunt o precondiție pentru a asigura un nivel de control intern mai consecvent pentru diferitele fonduri, printre care și FEDER. Referitor la 2013, Curtea a verificat în ce măsură Comisia a verificat viabilitatea uh, documentelor, rapoartelor oferite de autoritățile de audit. Această verificare acoperă 194 uh, de autorități pentru perioada uh, de programare prevăzută considerăm că Comisia s-a recal a recalculat corect rata de eroare pentru 80%, deci 154 din 194 de operațiuni examinate uh, din uh, diferitele fonduri. Curtea consideră că Comisia ar fi trebuit uh, să, să valideze mai multe dintre aceste operațiuni considerăm că Comisia nu a uh, justificat în mod uh, suficient um, faptul că nu a făcut anumite justificări. În ceea ce comparat cu 2012 în DG pentru ocupare și politică regională s-au îmbunătățit verificările însă Comisia numai într-o oarecare măsură poate acoperi raportarea din, uh, din partea statelor membre, pentru că depinde de, uh, de uh, modul în care raportează statele membre. Unele dintre autoritățile naționale raportează um, în mod insuficient, uh, rate de erori, uh, nu întotdeauna dau date viabile și datele privind corecțiile financiare nu sunt întotdeauna uh, fiabile. Posibilitatea Comisiei de a ajusta aceste rate de eroare este limitată atâta timp cât statele membre nu sunt obligate să furnizeze informații mai clare și mai standardizate privind uh, controlele efectuate. Nu în ultimul rând, un ultim mesaj referitor la evaluarea raportului de activitate anual. Curtea a considerat că evaluarea efectuată de DG Regi este uh, corectă și conține informațiile necesare. Însă, din motivele menționate mai sus, Curtea subliniază faptul că există o rată de eroare reziduală, importantă, dar nu singura. Pentru celelalte două direcții generale, ca în anii anterior, Curtea a descoperit o serie de erori ce țin de neconformitatea cu regulile de achizițiile publice pentru rețelele TNT și uh, programul european de redresare. Însă nu au fost, menționa, nu au fost uh, date rezerve din partea uh, DG uh, pentru transport pentru programul uh, rețelelor transeuropene. Curtea consideră că uh, DG Energie nu ar fi trebuit să-și ridice rezervele pentru programul de energie Uh, în ceea ce privește achizițiile publice. Doamnelor și domnilor, pentru politicile region, regionale, costurile de tranzacții ne arată că rata uh, cea mai probabilă de eroare este de 6,9%, iar sistemele examinate sunt văzute ca parțial eficiente. Cheltuielile sunt afectate de o rată de uh, eroare materială Curtea are șase recomandări noi, toate dintre ele, uh, comparativ cu cele din 2012 și toate au fost acceptate de comisie. Prima se referă la verificări efectuate de către autoritățile de certificare în statele membre. Este prima recomandare. Comisia ar trebui să solicite din partea statelor membre în declarațiile de gestiune ce urmează să fie depuse din 2014 o confirmare explicită referitoare, la eficiența verificărilor efectuate. Acest lucru este valabil și pentru 2014-2020. În al doilea rând, Comisia ar trebui să efecteze o uh, evaluare a uh, verificărilor de prim uh, nivel în conformitate cu articolul 32 alineatul 5 din regulamentul financiar. De asemenea, se solicită acțiuni cum ar fi simplificarea prevederilor aplicabile, îmbunătățiri în sistemele de control. Următoarea recomandare se referă la ajutorul de stat și instrumente financiare. A treia recomandare, Comisia ar trebui să analizeze numărul ridicat de neconformități cu regulile privind ajutorul de stat. Și a patra recomandare, Comisia ar trebui să uh, analizeze cauza întârzierilor plăților și să ia măsuri corective. Nu în ultimul rând, referitor la sisteme. Comisia ar trebui să confirme în raportul anual al Digiregi Regi că calculele comisii sau rata reziduală este bazată pe corecții financiare fiabile și pe informații fiabile. Și în plus ar trebui să solicite uh, date corectate de autoritățile de certificare de fiecare dată când consideră că este necesar. În ultima recomandare, Comisia ar trebui să publice în raportul anual motivul pentru care uh, impune o rezervă sau nu, sau când impune o rezervă cu un impact financiar. capitolul în numele Curții de Conturi. Dau cuvântul acum doamnei comisar Crețu. Vă urez uh, bun venit la, pentru prima oară la Comisia de Control Bugetar. Așteptăm prezentarea dumneavoastră. După ce veți încheia, vom cere raportoare pentru descărcare, doamne Gresle, să intervină. Acum aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamne raportor, stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Curții de Conturi, bineînțeles, este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici în noua mea funcție de comisar pentru politica regională și este o adevărată plăcere. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Balco pentru prezentarea sa corectă și echilibrată. Ca nou comisar pentru Comisia Regională, pentru Politică Regională, știu că această, acest domeniu este supus atenției dumneavoastră la Comisia de Control Bugetar și înțeleg rolul esențial al acestei comisii de a asigura responsabilitatea și, bineînțeles, voi coopera pe deplin și voi avea un dialog constant cu dumneavoastră. Cred că va fi doar, sper că va fi doar primul pas din dialogul nostru, pentru că o bună cooperare între Parlament și Comisie nu este doar una dintre intențiile clare exprimate de către Comisie, ci o uh, necesitate pentru a atinge obiectivele noastre comune. În acest an am lansat o nouă program, perioadă de programare 2014-2020, iar acum suntem în curs de negociere pentru uh, programe de înaltă calitate. Noua legislație consolidează responsabilitatea statelor membre și puterile de supraveghere ale Comisiei prin uh, corecții financiare nete care va, vor acorda stimulente statelor membre să detecteze erorile la timp. Bineînțeles, astăzi punem accentul pe rezultatele auditului pe 2013 și dacă banii au fost com, uh, cheltuiți conform regulilor pentru perioada 2007-2013. După cum a explicat domnul Balco, aici curtea a identificat uh, un risc special, mă preocupă aceste rezultate și sunt uh, pregătită să lucrez cu Parlamentul European și cu Curtea de Conturi pentru a găsi soluții pentru îmbunătățirea situației rata de eroare a curții s-a stabilizat între 5 și 7% în ultimii ani. Este sub ratele raportate pentru perioada 2000-2006 și confirmă că situația s-a îmbunătățit pentru perioada actuală. Însă, este totuși o rată a erorilor peste cea acceptabilă. Conform regulamentului, Comisia are un rol de supraveghere vom acționa imediat în momentul în care detectăm riscuri sau neajunsuri în sensul de a proteja bugetul comunitar. Avem o strategie de audit și efectuăm în jur de 80 sau 90, în jur de 80-90 de audituri pe risc pe an. În conform principiului auditului unic, colaborăm îndeaproape cu autoritățile de audit ale statelor membre. În fiecare an, acestea ne trimit peste 500 de rapoarte de audit al sistemului, 345 de uh, er- uh, rate ale erorii și 322 avizuri de audit. Acest lucru ne dă o imagine destul de clară a felului cum funcționează sistemul. Însă, bineînțeles că nu luăm aceste rezultate uh, Um, ca atare, um, evaluăm constant uh, fiabilitatea acestor surse de informații și pe, uh, și pe baza auditorilor noastre, auditorilor noastre ne bazăm pe 43 de autorități de audit responsabile pentru mai mult de 90% din fonduri. Întrerupem sistematic sau suspendăm plățile mm, comunitare în momentul în care problemele sunt identificate. În 2013 am întrerupt plăți către 181 de programe și am adoptat uh, decizii de suspendare formală pentru 18 programe. Uh, lucrăm, bineînțeles, în cooperare și cu statele membre pentru a elimina sursa erorilor. Acest an am putut să reluăm plățile către mai mult de o jumătate din programe pe baza probelor de audit uh, că, care arătau că toate problemele fusese rezolvate și că corecțiile necesare financiare fusese efectuate. Am urmat în acest fel recomandarea Parlamentului European. Am, uh, este vorba de corecții financiare de peste 1 miliard de euro, pe lângă cele 1,9 miliarde de euro în corecții făcute de către statele membre. Cu câteva săptămâni în urmă ați discutat cu directorul general pentru politică regională și urbană în octombrie um, Raportul de activitate anual pentru 2013 el a estimat un risc de eroare pe, între 2,8 și 5,3% pentru plățile din 2013. Aceste cifre sunt sub rata de eroare calculată de către curte. Există explicații clare pentru această diferență. Din punctul nostru de vedere, Comisia și Curtea își bazează estimările pe uh, mostre de audit luate la, diverse nive- la diferite nivele și stadii în circul de control multianual. În al doilea rând, curtea are o abordare diferită pentru a calcula rata de eroare în două domenii. Nu ține cont de corecțiile forfetare financiare și cuantifică uh, erorile în achizițiile publice diferit decât Comisia și statele membre. Dacă aplicăm abordarea noastră acestor două teme, eh, rata de eroare a curtei va scădea până la 4,8%, deci în uh, intervalul estimărilor noastre. Deci, cele două eh, cifre care privesc rata erorii nu sunt contradictorii, ci sunt, de fapt, consistente. Bineînțeles că sunt uh, deschisă să lucrăm cu curtea pentru a găsi uh, o modalitate comună de abordare. Știu că este o dezbatere care durează de mult timp, însă acum putem să lucrăm la oaltă cu Parlamentul pentru a găsi o metodologie comună. În orice caz, aceste rate ale erorii, ce ne indică, de fapt, aceste ratele erorii? ne indică că în anumite programe, autoritățile de gestiune și organismele intermediare trebuie să își îmbunătățească capacitatea de a preveni și a detecta neregulile. De aceea nu există niciun fel de delăsare de partea comisiei. Sunt angajat, angajate să continui să folosesc toate instrumentele la dispoziția mea pentru ca toate sistemele să funcționeze la nivelul standardelor adecvate și după cum am spus, la audierea mea în Parlamentul European uh, voi avea o toleranță zero către frauda și corupția um, privitoare la bugetul european. Vom crește eforturile asupra performanței și uh, pe rezultate politica noastră deja dă rezultate și plus valoare pentru cetățeni, după cum s-a demonstrat în cel de-al șaselea raport pentru coeziune recent publicat. Dar în viitor vom avea o bază mai puternică pentru a evalua eficiența politicii printr-un set mai complet de indicatori și uh, de uh, cadre de performanțe. Începând cu 2016, Comisia va raporta asupra rezultatelor programelor în mod sistematic și voi veni în fața comisiei dumneavoastră pentru a discuta rezultatele. De asemenea, aș dori să uh, lucrez cu dumneavoastră în cadrul grupului, in, grupului interinstituțional asupra performanței, inițiativa anunțată de către vicepreședinta uh, Georgeva. Capacitatea instituțională și buna guvernanță stau la baza oricărui, oricărei implementări de succes sau a programelor organizăm formări în legătură cu legislația recent clarificată pentru achiziții publice și ajutoare de stat. Aceste reguli trebuie să fie pe deplin înțelese de către toți actorii. Simplificarea este o prioritate reală pentru comisie, comisie și pentru mine personal. Noile regulamente oferă noi posibilități importante de a reduce sarcina asupra beneficiarilor. Statele membre trebuie să implementeze și să folosească mm, în mod optim aceste opțiuni. opțiuni. Voi lucra cu statele membre pentru a evalua cum au fost adoptate aceste prevederi și pentru a vedea dacă există posibilități suplimentare pentru simplificare. Cred că mi-am depășit puțin timpul de vorbire, Vă aș spune încă însă că politica regională este exprimarea practică a solidarității în uh, piața în modelul uh, european de piață social, o caracteristică unică a integrației, integrării europene. Politica noastră este un instrument cheie uh, și aceasta trebuie să ajungă la absorpție, respectarea regulilor și eficiență în spiritul reformei și al angajamentului politic al comisiei noastre și intenționez să lucrez cu dumneavoastră pe toate aceste aspecte. Bineînțeles că aștept întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you, Commissioner, for your uh, contribution. Uh, slight change of plan. Mulțumesc, doamnă comisar. Uh, am schimb, făcut o schimbare de planuri. Uh, am vrut inițial să iau cuvântul înainte de Ehm, raportor, aș dori să adresez eu câteva întrebări, după care o să dau cuvântul raportorului și... În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că ați răspuns la toate întrebările scrise pe care vi le-am trimis eh, și toți colegii au um, un exemplar al răspunsurilor oferite de dumneavoastră. Vă mulțumesc uh, și pentru um, afirmația făcută de cooperarea cu comisia, cu comisia noastră și despre promisiunea de a păstra o legătură strânsă cu noi. Și Bineînțeles, uh, vorbim despre bugetul 2013, despre uh, descărcarea care a avut loc în momentul în care dumneavoastră nu erați comisar, dar astăzi este o ocazie foarte bună pentru ca noi să vorbim despre acest lucru, ca dumneavoastră să vă aduceți contribuția, să ne exprimați unele planuri și pentru ca noi, Comisia pentru Control Bugetar, să uh, Uh, privim înainte și să privim înapoi. Privim înainte către noul regulament pentru a vedea modul în care se vor desfășura și modul în care ne-ar putea ajuta pe viitor și, bineînțeles, în egală măsură dorim să discutăm uh, unele posibilități și ocazii pentru viitor pentru a putea îmbunătăți lucrurile în ceea ce privește modul în care se folosesc fondurile europene și în modul în care sunt auditate acestea. Cred că mulți uh, membri ai comisiei uh, noastre au, s-au concentrat uh, pe chestiuni referitoare la statele membre și în ciuda eforturilor făcute de multă lume, inclusiv de membrii comisiei noastre și de comisie, în ciuda tuturor acestor eforturi s-au strecurat multe erori la nivelul statelor membre. Bineînțeles, acest lucru este important, fiindcă 80% din fondurile europene sunt uh, responsabilitatea statelor membre. Iar uh, Curtea de Conturi, uh, în prognoza sa, spune că um, dacă statele membre nu au controle eficiente, um, dacă ar avea controle eficiente, atunci uh, rata erorii ar putea fi uh, redusă. Este deci um, normal să se pună accent pe statele membre, așa cum face și Comisia, bineînțeles. Prima întrebare se referă deci la acest lucru. Aș dori să vă întreb dacă considerați uh, că datele trimise de statele membre la Comisie este de încredere sunt de încredere și dacă considerați că se pot îmbunătăți Uh, aceste date și gradul uh, lor de încredere pentru a avea o imagine mai clară și mai precisă a modului în care sunt folosite fondurile și a ratei de eroare. În al doilea rând, un aspect care a fost discutat aici și la Comisia Regii este nevoia de simplificare și noul regulament care va fi instituit sperăm că va oferi unele simplificări și va duce la reducerea ratei de eroare. Ați putea să ne spuneți, după părerea dumneavoastră, care sunt domeniile de politici în domeniul dezvoltării regionale care ar putea fi simplificate și ați putea să ne dați câteva uh, exemple de simplificare a opțiunilor de cost, de pildă. Multă lume consideră că dacă ar exista această simplificare, s-ar reduce rata erorilor. Există domenii, deci, unde politica de dezvoltare regională uh, ar putea să folosească opțiune de cost simplificate pentru a reduce nivelul de erori. În al treilea rând, este vorba despre rata de absorpție, iar um, Uh, colegii probabil că și-au dat seama că unele state membre um, au o rată de absorție mai slabă și se spune în raportul anual că în 2013 400 de milioane de euro um, au fost uh, uh, decomisionate. Puteți să credeți că putem face ceva pentru a um, spori rata de absorpție? DG Regio a uh, instituit un uh, grup operațional, un task force pentru a analiza această chestiune, mai ales în statele membre care se confruntă cu probleme. Ne puteți spune, deci, care va fi principala responsabilitate a acestui task force și uh, cum va ajuta la sporirea ratei absorpției? Și dacă aveți alte idei în ceea ce privește îmbunătățirea ratei absorpției pentru viitor, și uh, ați putea să, să îmi răspundeți în primul rând la aceste întrebări înainte de a da cuvântul raportului. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you very much. If I may, I will... Mulțumesc, o să vorbesc română. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Sigur că ați uh, ridicat mai multe probleme care ne preocupă în mod special. În primul rând, vorbeam despre uh, rolul statelor membre uh, Așa cum spuneam și în, uh, în, în deschiderea în acest discurs, și noi considerăm că rata erorilor este prea mare, dar uh, scăderea acesteia depinde foarte mult de activitatea statelor membre. Bineînțeles că Comisia va continua să ajute și să supravegheze atent statele membre, aplicând, după cum știți, întreruperi și suspendări de fonduri și corecții financiare atunci când, când este nevoie dar uh, este evident că trebuie să ne asigurăm că uh, toate statele membre uh, oferă rapoarte foarte clare și corecte. Știți foarte bine că unitatea de audit din cadrul DG Regio este destul de mare, are peste 80 de persoane, practic 2% din fondurile structurale și de investiții se duc pentru controle și verificări ale, fond, ale, ale uh, unităților de audit. Deci, din punctul nostru de vedere, noi considerăm că ne putem baza pe marea majoritate a autorităților de audit, mai ales că în, ultima, în, ultim, în ultimul an DigiRegio a evaluat uh, 89% din ratele de erare și a, bineînțeles că solicităm și alte surse de informații. Uh, facem, dacă vreți, un audit pe, lung, pe lângă un alt audit. Uh, și uh, aveți, uh, Curtea a validat, uh, Curtea uh, Europeană a validat estimarea noastră de 2,8% a riscului pe baza ratei de eroare raportate de autoritățile de audit. Așa cum spuneam, noi considerăm că ne putem baza pe 43 dintre autorități care acoperă, în opinia noastră, mai mult de 91 dintre cheltuieli sigur că nu toate uh, autoritățile de audit funcționează corect și luăm măsuri atunci unde este cazul de pildă la această oră avem sub uh, strictă supraveghere șase autorități de audit unde considerăm că uh, nu s au păstrat metodologiile și avem dubii că toate datele care ni s au furnizat sunt corecte. În a doua întrebare s-a referit la simplificare. Sigur știți că noile reglementări pentru perioada 2014 20 oferă o gamă largă de oportunități de simplificare pentru statele membre. Nu sunt sigură că toate statele membre cunosc toate oportunitățile oferite de, de aceste reglementări. În orice caz, achizițiile publice și normele privind ajutoarele de stat au fost după cum știți simplificate în ultimul timp prin îmbunătățirea legislației de către parlamentul european și am luat această inițiativă de a solicita evaluarea unui grup de experți independenți în ce măsură putem să contribuim la simplificare dar și din acest punct de vedere este rolul statelor membre să se pronunțe asupra suprareglementării știți foarte bine că uh, multe state membre trebuie să își revizuiască legislația în acord cu directivele pe care parlamentul european le a adoptat știți foarte bine că sunt țări unde pentru o aplicație este nevoie de patruzeci de semnături și aceasta nu este o cerință a uniunii uh, europene ceea ce aș vrea să uh, subliniez este că trebuie să punem în balanță necesitatea simplificării cu necesitatea de a nu face uh, compromisuri privind regularitatea și legalitatea cheltuielilor și știți uh, bine că s a discutat deja această idee și prin noua legislație avem un set comun de reguli pentru toate fondurile structurale și de investiții dar uh, așa cum spuneați și dumneavoastră statele membre și regiunile Uh, trebuie să-și aducă și ele contribuția. Uh, cred că trebuie să avem o evaluare a modului în care noua legislație care a fost adoptată de Parlamentul European în decembrie 2013 va aduce noi modificări uh, în vor contribui la reducerea poverii administrative dar din păcate această evaluare cred că nu o putem face mai devreme de 2016. Uh, cred că veți fi de acord cu, cu mine că nu putem compromite legalitatea și regularitatea cheltuielilor finanțate din bani europeni și trebuie să găsim echilibrul uh, corect. în orice caz eu vreau să salut directiva privind achizițiile publice care a fost revizuită în două mii paisprezece și cea uh, privind ajutorul de stat cu uh, reguli mai flexibile și retroactive și speranța noastră uh, este că inclusiv aceste ajutoare indirecte vor reduce riscul erorilor în perioada următoare. a treia problemă ridicată de dumneavoastră se referă la rata de absorbție scăzută avem câteva țări în care înregistrează o rată de absorbție sub 60% și după cum știți încă din primele zile am uh, rugat uh, pe cei din dg regio să formăm un uh, grup de lucru pentru a ajuta aceste state membre care ne îngrijorează să, să accelereze și să utilizeze la maximum anul care a mai rămas pentru absorbția fondurilor pentru perioada două mii șapte două mii treisprezece Uh, sigur că uh, această rată de absorbție nu este satisfăcătoare uh, avem un plan de acțiune în vigoare și sunt, avem discuții fiecare unitate discută în particular cu aceste state care au rată de absorbție sub 60%. Fiecare țară necesită o abordare diferită. Există două categorii de regiuni pe care le-am identificat, unele care au pornit destul de greu, dar atunci când au pornit practic se vede diferența dar sunt și regiuni în care indiferent cât de mulți bani uh, băgăm prin fondurile noastre nu reușim să avem creștere economică și creare de locuri de muncă sau acolo sunt uh, în mod clar probleme structurale sistemice la cărora trebuie să uh, ne adresăm în mod, în, în mod direct. vreau să vă spun că și din acest punct de vedere avem o mare presiune și sunt destul de îngrijorată de această presiune a ratei absorbțiilor pentru că nu dorim să facem rabat de la calitate și să facem compromisuri în ceea ce privește normele în vigoare. deci recomandarea noastră este să ajutăm aceste state să facă tot posibilul să utilizeze la maximum anul care a mai rămas dar în același timp calitatea trebuie să, să rămână uh, bineînțeles uh, uh, să rămână un criteriu esențial și de bază. mulțumesc foarte mult! Scuze că am fost puțin prea lungă. Sorry for being a bit too long. Johnson, vă mulțumesc. Uh, thank you, France, in the, uh, three... Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru răspunsul la aceste trei întrebări. Dau acum cuvântul doamnei Gresle. Ja, vielen Dank. Die Arbeitsteilung ist eigentlich so, er managt ihr. Mulțumesc, da. Așa am uh, distribuit uh, lucrurile, fiecare are întrebări. Vă mulțumesc și eu, doamnă comisar, pentru prezență și pentru răspunsurile foarte elaborate la întrebările noastre și pentru textele, uh, textele pe care le-am primit și după uh, audierea cu domnul Deva. Mulțumesc uh, dumneavoastră și echipei noastre pentru asta. Știu, știu că este multă muncă, dar cred că anul acesta, pentru prima dată, reușim să înțelegem ce se întâmplă. Am întrebări prietenoase în majoritate și una mai puțin prietenoasă. Propun să încep cu ea ca să, să putem trece peste. În această perioadă avem șase state membre. Cehia, Grecia, Spania, Ungaria, Polonia și, vine, România, care 75% uh, au reunit 75% din toate corecturile financiare și România este o, o temă pentru noi, un subiect important. Și este o întrebare pe care am adresat-o și uh, comisarului uh, uh, român când a fost uh, comisar de agricultură. Uh, credeți că puteți uh, să, vă să vă duceți la bun sfârșit activitatea fără interferență, influență politică? Suntem interesați de o îmbunătățire a relațiilor. Noi nu vrem să, să păstrăm banii, vrem să se îmbunătățească lucrurile, dar pentru asta uh, Um, comisia trebuie și ea să acționeze. Aceasta a fost întrebarea neprietenoasă. Acum vin numai întrebările prietenoase. Am văzut că au existat 547 de rapoarte de audit către DG Regi din partea statelor membre. Un milion de documente au fost uh, puse la dispoziție cum vă asigurați că toate aceste rapoarte de audit sunt uh, uh, tratate în mod egal? Cum putem să ne asigurăm că este, avem de-a face cu o abordare armonizată? Ați, mai, ați vorbit și noastră despre asta și asta ar fi a treia mea întrebare. La rata de eroare, noi nu suntem uh, fetișiști ai ratei de eroare, dar considerăm că este o un indicator important uh, pentru uh, um, modul în care funcționează administrația. Între 2,8 și 6,9 este mult spațiu de manevră. Cum vă explicați această diferență atât de mare? Și încă o întrebare adresată curții de conturi. Poate că ar fi bine să Uh, ne explice și curtea cum vede lucrurile în acest sens. În mai multe rezoluții privitoare la descărcare am menționat faptul că atunci când se uh, cuantifică rata de eroare ar trebui să se ajungă la o armonizare. Nu am mai primit nicio veste uh, referitoare la acest mare proiect de armonizare, deci am vrea să știm atât din partea curții cât și din partea dumneavoastră, doamnă comisar, în ce măsură acest proiect progresează și în ce stadiu este. Și acum, asta a fost a patra întrebare, acum vine a cincea, instrumentele financiare. Ca membru al colegiului ați prezentat uh, sau ați, um, ați co-prezentat, să spun așa, pachetul Juncker. Și când vedem experiențele din politica regională cu instrumentele financiare, ne întrebăm cum vor funcționa lucrurile. Mă interesează dacă Ați intervenit în colegiu pe baza, pe acest subiect și dacă ați încercat să vă împărtășiți experiența dumneavoastră cu instrumentele uh, financiare. Știu că nu trebuie să povestiți uh, de la reuniunile colegiului, dar ne-ar interesa dacă uh, comisia este conștientă de, propriile, de experiența și expertiza care există în sânul ei. Și încă o întrebare referitoare la eficiență. În raportul curții se vorbește despre faptul că cheltuirea fondurilor este mai importantă decât rezultatele. Și bineînțeles, uh, nici noi nu suntem nevinovați în acest sens. Întotdeauna întrebăm câți bani s-au cheltuit, de ce au mai rămas bani și așa mai departe. Însă această și această concentrare asupra cheltuirii fondurilor este probabil o problemă a tuturor spuneți că doriți să vă concentrați pe rezultate, dar eu mă întreb cum ar urma să funcționeze acest lucru. Tocmai pentru că toată lumea acum se concentrează asupra cheltuirii fondurilor. Poate ne puteți da câteva informații. În orice caz, vă mulțumesc încă o dată pentru um, prezentarea dumneavoastră și pentru multele informații pe care ni le-ați oferit. Doamnă comisar, Cred că sunteți mulțumite că a fost numai o singură întrebare neprietenoasă. Aveți cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, I'm, în față. Vă mulțumesc. răspund pentru că știu că aceasta este o preocupare și vă spun sincer că este o preocupare și pentru noi. Nu este vorba de o țară anume, este vorba de uh, Uh, problemele cu care ne confruntăm care se schimbă de la an uh, la an și într adevăr sunt uh, programe cu risc ridicat printre care cele din țările pe care dumneavoastră le ați menționat și inclusiv din, din țara din, din care provin. Sigur că avem, după cum știți, întrerupem plățile sau suspendăm plățile ori de câte ori a fost uh, și este vreo problemă și din acest punct de vedere uh, vă pot asigura că nu voi face rabat în niciun fel Uh, și nu voi ține cont, mă consider ambasadorul regiunilor în Comisia Europeană, consider că este în interesul tuturor statelor membre să facem, să, asigurăm legalitatea tuturor programelor, deci din acest punct de vedere tot ceea ce uh, putem face este să ne asigurăm că toate țările și toate regiunile și toate programele sunt tratate în mod egal în același timp uh, am înființat un centru special de competență pentru îmbunătățirea capacității administrative în statele membre cu dificultăți pentru că eu cred că țările pe care dumneavoastră le ați menționat sunt de fapt țări în care mai mult decât banii au nevoie de o întărire a capacității administrative și mai ales uh, provenind din țări din uh, estul europei știm și nu putem să ne ascundem să nu spunem că aici avem o mare problemă și eu cred că în ceea ce privește capacitatea administrativă uh, întărirea capacității administrative și îmbunătățirea capacității administrative este o problemă mai importantă chiar decât banii decât sumele care se duc în aceste regiuni și sigur achizițiile publice și ajutorul de stat știți foarte bine că cele mai multe erori vin din uh, necunoașterea uh, acestor Uh, acestor uh, uh, sau pur și simplu din încercări, dar știți foarte bine că încercările acestea de fraudă sunt doar 0,5% din totalul erorilor, cel puțin acesta a fost, aceasta este cifra dată și de curte și de OLAF deci, uh, uh, pentru aceste încălcări repetate, greșeli repetate, știți bine că uh, încercăm ca pentru perioada 2014-2020 să avem o corecție forfetară mărită, adică atunci când intervine o greșeală de același tip, să venim cu o altă corecție financiară, chiar dacă și cu mărirea corecției anterioare. Deci cred că este foarte important să ne adresăm programelor cu risc uh, uh, ridicat uh, și să avem acest centru specializat pentru a ajuta statele membre în domenii în care înregistrează cele mai slabe slăbiciuni. A doua întrebare s-a referit la diferențe. Am vorbit Uh, mai devreme despre faptul că avem uh, măsuri diferite prin care mm, practic uh, măsurăm corecția măsurăm nivelul nivelul erorilor știți foarte bine că avem Uh, înregistrate de deficiențe și cred că cel mai important pentru noi la nivelul uh, politicii regionale este uh, să, apelăm la statele membre și la primul nivel de control la autoritățile de, de management pentru că știți bine că în toate datele se arată că o treime practic din aceste erori ar fi putut fi evitate dacă, dacă aceste, aceste

autorități de management ar fi luat în serios primul nivel de control și ar fi apărat uh, bugetul. Deci, din acest punct de vedere, sigur că trebuie să aplicăm, uh, uh, să, să aplicăm întreruperile, corecțiile financiare, dar să cerem statelor membre să-și îmbunătățească sistemele și, sigur, avem pro, multe proiecte aflate sub rezervă, asigurându-ne că atât cheltuielile trecute cât și cele viitoare vor fi detectate de comisie în uh, mod regulat și în uh, uh, ilegalitate. Deci, din acest punct de vedere, nu întotdeauna primul control, cel la nivelul autorității de management, funcționează așa cum ar trebui. Deci, revin la problema ridicată de domnul președinte rolul statelor membre pentru că este evident că avem nevoie de planuri de acțiuni colective ne facem, datoria de a veni cu asistență și sprijin dar așa cum spuneam mai mult de o treime din erorile de care vorbim azi ar fi putut și ar fi trebuit să fie evitate și detectate de statele membre înainte de a fi certificate cheltuielile diferențele știți foarte bine în ceea ce privește uh, armonizarea uh, diferențelor așa cum spuneam Uh, speranța mea este că este un moment potrivit acum ca parlamentul european să inițieze un dialog dacă se poate uh, uh, să fie un fel de mediator între comisie și curtea europeană de audit pentru că noi considerăm că diferențele de metodologie au un impact major asupra stabilirii ratei erorilor. sigur că Uh, cifrele nu spun totul dar uh, pe de altă parte în opinia noastră este important să se ia în, dezbatere și caracterul de corecție pe care comisia îl are pentru că noi uh, sigur că curtea europeană vine și face o fotografie la un anumit moment în timp o fotografie care nu este în același moment Uh, în care noi facem auditurile dar după aceste, această auditare a comisiei uh, a, a curții noi venim și facem corecții care de multe ori nu sunt luate în uh, considerare și avem Uh, destul de, multe cazuri de pildă în care pot să vă dau un exemplu uh, și depinde și de erori dumneavoastră ați spus foarte bine sunt erori mari și erori minore avem în grecia o eroare de o sută pentru că pentru un plan uh, practic nu s a respectat acea um, acea Uh, cam patruzeci și opt de zile să fie în monitorul oficial uh, uh, licitația transpusă și publicată. noi am considerat și am aplicat o rată de corecție de cinci curtea europeană a aplicat o rată de corecție de. o sută șaptezeci și cinci din aceste erori dacă nu mai mult nu au impact financiar deci din punctul nostru de vedere Uh, sigur că trebuie să respectăm legalitatea și uh, regularitatea acestor, uh, tuturor, tuturor tranzacțiilor dar atunci când e vorba doar de modul în care panourile de publicitate au fost uh, publicate și că nu sunt respectate uh, dimensiunile noi aplicăm o rată de corecție de cinci de zece sau de douăzeci și cinci pe când curtea europeană aplică rate de corecții în alb și negru zero sau o sută corecție. avem în spania de asemenea un, un proiect care există care funcționează curtea europeană de audit a considerat că uh, a existat o altă ofertă mai bună și că ar fi trebuit altcineva să câștige această licitație dar din punctul nostru de vedere obiectivul a fost livrat la noi este cinci uh, rată de corecție uh, în, rapoartele curții europene de audit deși obiectivul este și, funcționează e o sută eroare pentru că s a considerat că nu s au respectat toate datele de licitație. deci eu speranța mea este că parlamentul european poate veni și ne poate așeza la aceeași masă să încercăm să găsim un numitor comun pentru că până la urmă avem un obiectiv comun acela de a avea proiecte de calitate și uh, care, să, funcționeze. deci sigur că în primul rând pentru noi rezultatele sunt uh, cele care contează uh, și este foarte important să ca această rată de eroare să fie validată și de, și de curtea de europeană dar și de către statele membre și într un fel statele membre uh, sunt de acord cu noi că trebuie să venim cu corecții care să fie luate în considerare mai ales pe parcursul unor programe multianuale care știți bine că sunt programe ă, mari de infrastructură și este imposibil ca pe parcursul a șapte ani de, ă, programare ă, și de derulare a unui program să nu avem erori dar care se corectează și speranța noastră este să găsim o modalitate ca curtea europeană să ia în considerare această capacitate de corectare a comisiei europene. Um, Mrs. Gressler points out there was a question on financial instruments. S-a presat o întrebare privind instrumentele financiare. Mulțumesc, domnule Gressler. Um, doriți să luați cuvântul acum, uh, domnule Balchi? Este ceva important? Uh, da. Da, sigur, doamna Gressler mi-a adresat o întrebare cu privire la uh, cifre cu privire la diverse estimări ale rate de eroare din raportul anual. Uh, cifrele comise sunt de între 2,8 mm, și 5,3 și estimarea noastră este de 6,9% și ar trebui să vă explic acest lucru. Aș dori să vă spun că s-a spus uh, Uh, astăzi, sau uh, domnul Jans Gaier a spus că aceste cifre sunt pentru auditori, iar uh, interpretarea cifrelor este treaba politicienilor, deci noi ar trebui să vă ajutăm pe dumneavoastră să interpretați aceste cifre. Am uh, ascultat spusele doamne comisar în discursul său de începere în care vorbea despre soluții comune ce trebuie găsite privind uh, o serie de subiecte și noi dorim să armonizăm țara noastră pe multe planuri. Așa cum a spus doamna comisar, comisia um, ia eșantioane la mai multe niveluri care nu se referă neapărat la aceleași tranzacții plus că există unele diferențe în ceea ce privește uh, uh, corecțiile financiare și codificarea erorilor de achiziții publice, de pildă, acestea explică în mare parte, în oarecare parte, uh, diferențele privind cuantificarea ratelor de eroare, doamnă comisar. Noi am încercat să găsim unele soluții alături de comisie, am pus la punct un grup de lucru uh, privind uh, uh, modul de a asigura mai multă armonizare aici și pentru metodologia în instituțiile noastre. Uh, domnul uh, Raz Lazaros uh, este responsabil și dacă îmi permiteți, aș dori să-i dau lui cuvântul pentru a vă explica mai bine și um, asta în ceea ce privește interpretarea cifrelor, așa cum a spus domnul Ian Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Balco, fiindcă mi-ați dat cuvântul. Chestiunile legate de, arm, chestiunile legate de armonizare s-au regăsit uh, în uh, descărcarea Parlamentului European pe 2012, iar achizițiile publice în uh, descărcarea pe 2010, dacă nu mă înșală memoria. Acestea fiind spuse, ca responsabil pentru um, um, um, legalitate, eu um, sunt cel responsabil uh, cu um, armonizarea relației de lucru cu Comisia în primul rând, uh, fiindcă Parlamentul ne-a solicitat uh, să facem acest lucru în rezoluția de descărcare, nu, nu numai în ceea ce privește achizițiile publice, ci și alte chestiuni. Eu um, am, deci, sunt un angajament uh, fiindcă suntem un o, organism colegial ceea ce privește declarația de asigurare, în momentul în care doamna Crețu va veni uh, în fața dumneavoastră, nu vom mai avea această discuție. Acestea fiind spuse, vreau să vă spun că um, eu um, nu sunt întru totul de acord cu unele dintre uh, subiectele ridicate cu privire la Calcul, uh, calculul uh, ratei erorii de către Curtea de Conturi, nu numai în ceea ce privește achizițiile publice, ci și în ceea ce privește corecțiile financiare. Dar uh, nu consider că este locul cel mai potrivit aici pentru a discuta aceste chestiuni la ora actuală. În concluzie, deci, lucrurile sper să stea mult mai bine anul viitor pentru a putea evita um, aceste conflicte între comisie și curtea de conturi care au um, loc anual pentru a ne putea concentra asupra unor chestiuni mai importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc, ne-a, intervențiile noastre ne-au fost de mare ajutor. Uh, doamna comisar, puteți să răspundeți întrebări privind instrumentele financiare? Cer scuze, domnule președinte, am uitat. Așa cum a spus, um, era un element nou pentru perioada 2007-2013 și multe state membre s-au confruntat cu numeroase probleme în ceea ce privește folosirea acestor instrumente financiare fiindcă aceste instrumente financiare aduc la o altă surse publice și resurse publice și private, iar statele membre nu au știut uh, cum să le folosească de multe ori nu. Însă unele țări, printre care și Franța, au uh, reușit ca de la un uh, um, Uh, euro să ajungă la 2 euro prin aceste instrumente financiare, ceea ce înseamnă că, iată, se poate acest lucru. Dar, uh, bineînțeles, uh, va dura mai mult pentru unele state membre, mai mult decât pentru altele. Dar ați vorbit despre planul Juncker. Din momentul în care m-am întâlnit cu toate cele 28 de toți cei 28 de miniștri pentru dezvoltare regională, uh, Uh, s-au manifestat uh, temeri în ceea ce privește acest plan de investiții care va avea repercusiune asupra dezvoltării regionale. Putem să vă spunem acum că um, acest plan se adaugă fondurilor noastre, deci va exista o șansă nouă și uh, o posibilitate ca statele membre de a, de, de a face noi planuri de investiții. În ceea ce privește instrumentele financiare, au, um, n-au știut să, să utilizeze aceste instrumente financiare foarte bine, altele au reușit să le utilizeze și le-au folosit ca uh, uh, reușind să multiplice banii pe care i au investit și eu cred că pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci dacă regiunile și statele membre uh, și bineînțeles împreună cu noi vom face un efort să înțelegem acest nou cadru de reglementare care este mult mai cuprinzător cuprinzător vom avea și rezultate mai bune pentru că de fapt uh, practic există opțiuni mai flexibile și inclusiv uh, posibilități de uh, um, implementare. eu cred că cel mai important pentru perioada care urmează pentru două mii paisprezece două mii douăzeci este faptul că avem aceste obiective tematice și o evaluare obligatorie ex ante pentru fiecare instrument financiar iar o chestiune care probabil va ajuta va fi faptul că plățile prin instrumentele financiare se vor face în tranșe care vor fi legate de performanța acestor instrumente și din acest punct de vedere vom evita situațiile pe care le am avut până acum în care multe state membre au parcat cumva banii având uh, nevoie de cash pentru folosirea acestor instrumente financiare. deci uh, uh, sigur că din acest punct de vedere cred că este nevoie de un dialog mai, mai accentuat pe marginea acestui subiect al uh, instrumentelor financiare pentru că deși a fost o noutate pentru perioada două mii șapte două mii treisprezece continuă din păcate ca nu toate statele să, uh, știe uh, dar pe de altă parte oferă o motivație foarte puternică atunci când practic demonstrezi că poți multiplica o anumită sumă de bani și cred că raportarea anuală va fi mult mai cuprinzătoare și uh, va furniza informații nu numai uh, despre modul de utilizare a resurselor dar și despre modul în care sunt folosite aceste instrumente financiare. Da, um, Mulțumesc. Aș dori să dau ocazia acum grupurilor politice să adreseze întrebări. Am să mă adresez grupurilor, nu știu dacă toate sunt reprezentate. În numele PP este cineva care dorește să intervină? În numele SND îl avem pe domnul Liberatchi, raportor din umbră. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, voi începe prin a spune că uh, de mult timp uh, nu am mai fost așa de mulțumit cum uh, sunt astăzi la această reuniune. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Crețu pentru ceea ce tocmai a spus. De asemenea, aș dori să mulțumesc uh, reprezentantului Curții de Conturi pentru cele spuse. Este un moment aproape istoric. Doamna Crețu și o întreaga comisie Juncker nu sunt responsabil pentru bugetul pentru 2013. Veniți în fața noastră pentru a raporta ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat și rolul nostru este să abordăm acest subiect să, și să începem o dezbatere. O dezbatere referitor la care este situația în mod real și la ce trebuie și ce se poate face. Eu sunt foarte mulțumit de astfel de abordare. În orice caz, lucrurile trebuie să fie clare. Rata de eroare din punct de vedere formal um, este foarte importantă, dar nu este suficientă pentru a oferi o uh, opinie clară asupra funcționării, asupra performanței fondurilor europene și asupra politicii regionale în general. Despre ce este vorba în politica regională? Să se îmbunătățească bunăstarea regiunilor care beneficiază de pe urma acestor fonduri. Nu ar trebui să uh, facem erori când acționăm în acest sens. Și cred că veți fi de acord cu mine când spun că în acest moment tragem concluzii a, a ceea ce s-a întâmplat în trecut și încercăm să aplicăm ceea ce am învățat pentru următorii ani și pentru următoarea perioadă de programare. Deci, din punct de vedere formal, mă bucur că recomandările se bazează pe rata de eroare nu consider că trebuie să folosim exact aceeași metodologie și la comisie și la curtea de conturi, același lucru fiind valabil și pentru timp, uh, pentru moment, uh, momentul ales uh, pentru a fi analizat. Este bine că Curtea de Conturi și Comisia au rate de eroare diferite, pentru că asta înseamnă că realitatea este aceeași, dar este văzută din diferite perspective. Putem vorbi și despre alți factori menționați inclusiv de uh, Curtea de Conturi, cât și de Comisie. Buna funcționare, până la urmă, este cea mai importantă și sper că grupul interinstituțional referitor la utilizarea uh, uh, fondurilor uh, condus de către doamna Georgieva va începe să funcționeze. Și domeniul achizițiilor publice este foarte important. Și dați-mi voie să spun acum că în statele membre, de cel mai multe ori, acestea au loc numai pe baza prețului minim. Și acest lucru poate fi criticat. În numele grupului nostru politic, exprim mulțumirea față de modul în care se desfășoară această dezbatere. Însă am și câteva întrebări. În primul rând, conform cu raportul, slăbiciunile sunt în autori- sunt la autoritățile de management. Acesta este, să spunem, veriga slabă în relația dintre autoritățile naționale, Comisia Europeană, uh, dar și uh, suprareglementare. Vorbim despre simplificare, acolo unde este prea multă reglementare. Doamnă comisar, din cât, de câtă simplificare aveți nevoie la comisie și în ce măsură trebuie simplificate proceduri și procese impuse de către statele membre. Pentru că mi-aș permite să spun că jumătate din uh, reglementările în vigoare sunt europene și cealaltă jumătate, poate chiar mai mult decât jumătate, sunt uh, reguli impuse la nivelul statelor membre. Astfel încât uh, statele membre să nu își asume întreaga responsabilitate și cei care, se ocupă, cei care suferă de pe urma problemelor sunt micii beneficiari. Deci finanțarea este uh, supusă unui risc mult prea ridicat uh, pentru uh, beneficiari și până la urmă aceștia ajung la concluzia că efortul este prea mare pentru a obține fonduri. În al doilea rând, în fondurile cofinanțate sub FEDER, care este valoarea adăugată europeană și din punctul de vedere al ratei de performanță. Cum se generează această valoare adăugată? Cum funcționează lucrurile în practică? Analizez, am analizat acest domeniu cu atenție și ați spus că statele membre uh, cheltuiesc bani, apoi ați spus că investesc acești bani și mă bucur că ați spus că banii sunt uh, mai degrabă investiți decât cheltuiți. Aș dori să spun din nou că mă bucur că ducem această dezbatere și uh, aveți și dumneavoastră un merit în acest sens. Mulțumesc! Doamnă comisar. Uh, După cum știți, prima mea vizită oficială a fost în Polonia, pentru că Polonia este unul, unul dintre statele unde transferăm 20% din fonduri. Așadar, mi-a făcut mare plăcere să merg acolo și aveți dreptate. De, de performanță, uh, știți foarte bine că uh, politica regională sigur aici în această comisie inevitabil uh, discuția este foarte foarte tehnică dar uh, până la urmă noi suntem uh, cu toții oameni politici și ceea ce ne dorim este ca prin aceste fonduri europene care provin din banii plătitorilor de taxe din întreaga uniune europeană să reducem discrepanțele care există în uniunea europeană între diferite regiuni dar și în interiorul țărilor. de pildă știți foarte bine discuția mea cu autoritățile poloneze în încercarea de a îi convinge să nu investească tot în varșovia ci să investească și în regiuni mai puțin dezvoltate cum este estul poloniei. deci ceea ce ne dorim este să îmbunătățim cu adevărat viața oamenilor și să, uh, și să se vadă rezultate con, uh, concrete. Din punctul meu de vedere, nu numai că legislația, noua legislație ne obligă să ne uh, să ne concentrăm asupra rezultatelor, dar cred că este și datoria noastră ca sigur să, să, să vedem în ce, în ce măsură schimbările Uh, pot contribui pentru că vorbim aici de rata de eroare dar ne putem întreba de ce nu vorbim despre locurile, câte locuri de muncă generează aceste proiecte în ce măsură aceste proiecte aduc creștere economică pentru că acesta este rolul acestor fonduri europene nu absorbție de dragul absorbției și am spus de nenumărate ori în fața tuturor presiunilor care se fac acum de către statele membre de a adopta rapid până la sfârșitul anului tot felul de proiecte și uh, nu cred că mai este posibil pentru europa anilor noștri să punem sub, sub titulatura de inovare uh, spa uri sau, uh, uh, sau coafăruri sau așa mai departe trebuie să venim cu o valoare adăugată reală care să ne aducă credibilitate în ochii cetățenilor europei. deci din acest punct de vedere eu sunt convinsă că această perioadă în care negociem programele cu statele membre este o perioadă foarte propice în a ne exprima valorile și uh, uh, în, a le cere să vină cu uh, cele mai bune soluții pentru că noi până la urmă va trebui să venim din nou în fața dumneavoastră și știți foarte bine că noul regulament prevede ca, până în două mii șaisprezece fiecare stat membru să arate care sunt uh, rezultatele concrete și apoi va fi raportul pe care va trebui să l prezentăm din nou în parlamentul european și în legătură cu rezultatele uh, concrete și în ce măsură fiecare stat membru prin programele operaționale se angajează uh, pentru că în vă dați seama că aceste, în aceste uh, uh, partnership agreements uh, avem sunt foarte ambițioase dar acum așteptăm de la statele membre în mod concret în programele operaționale să translateze toate aceste uh, ambiții în, în rezultate concrete și uh, va fi bineînțeles uh, Uh, dorința mea de a vă prezenta rezultatele evaluării uh, către dumneavoastră către parlamentul european până în anul două mii șaisprezece dar așa cum spuneți sunt foarte multe de făcut în primul rând la nivelul autorității de management. Uh, primul control este întotdeauna cel mai important și eu cred că verificarea completă și la timp este esențială în cadrul primului control pentru că în primul rând se Uh, previn iregularitățile care apoi se pot perpetua și uh, ele sunt certificate apoi în cererile de plată către comisia europeană este, este mult mai greu să, le controlăm deci de aceea am înființat așa cum spuneam acest centru de competențe specializat care se bazează tocmai pe acest dialog cu autoritățile de management dar și uh, avem planuri de acțiune și pentru autoritățile naționale de audit și Uh, v-am spus că ne bazăm pe 43 de autorități de audit, dar avem șase autorități pe care noi le considerăm cu, deficiențe. Din cele 89 care uh, controlează toate 100% uh, din programe în orice caz uh, uh, verificările stricte de la primul nivel împărtășesc cu dumneavoastră ideea că uh, trebuie să găsim o modalitate de a îmbunătăți acest, prim nivel de control și poate o altă o, rundă de discuție cu statele membre în afară de a aplica corecții financiare care după părerea noastră reprezintă un semnal foarte important pentru statele membre că ceva nu e în regulă mai putem suspenda și așa cum am spus am întrerupt am presuspendat și am suspendat uh, uh, pentru cincizeci și opt de programe pen, tocmai pentru a uh, preveni uh, declararea unor cheltuieli care erau în neregulă în legătură cu simplificarea așa cum spuneați este o chestiune legată de eu cred că în noile reglementări noi am făcut tot ce se putea face în legătură cu simplificarea am avut o dezbatere în interiorul uh, colegiului comisarilor pentru că doamna raportor doamna președintă spunea că în fine avem această clauză de confidențialitate dar nu cred că greșesc dacă spun că am avut deja această dezbatere legată de simplificare cu toți comisarii care uh, au în subordine fonduri europene mai ales că acum avem uh, această unică, uh, unică legislație pentru Uh, toate fondurile structurale și de investiții și avem uh, împreună cu doamna vicepreședintă georgieva împreună cu doamna uh, thyssen cu comisarul pentru agricultură și cu cel pentru afaceri maritime toți cei care gestionăm fonduri europene trebuie să venim cu același punct de vedere și să vedem în ce măsură putem putem colabora cu stat și dialoga cu statele membre pe baza acestei noi legislații pe baza acestui set comun uh, de reguli pentru toate fondurile structurale și de investiții dar așa cum spuneam cred că și statele membre și regiunile trebuie să își aducă contribuția pentru că această suprareglementare este o realitate din păcate în, în foarte foarte foarte multe țări și foarte, foarte multe țări se, se plâng de povara Uh, administrativă dar de fapt ele însele prin legislație introduc aceste, uh, aceste suprareglementări. mulțumesc foarte mult. Sorry for being sorry. Okay. Thanks for those, uh, Mulțumim pentru aceste răspunsuri foarte complete. Cred că am reușit să progresăm puțin, puțin. Uh, poate îi pot ruga pe colegi să exprime întrebările mai rapid, poate putem trece mai rapid și peste întrebări. conservatori și reformiști au un reprezentant? Nu? Alte atunci? Děkuji za um, příjemnou diskuzi. Já nebudu dlouho mluvit, já mám tady pár témat. Vám mulțumesc uh, pentru această discuție plăcută. Câteva elemente pe care doresc să le menționez. Poate că, de fapt, nici nu vor fi întrebări, pentru că unele au fost deja adresate. Primul subiect se referă la sistem. Pentru mine cea mai mare problemă a controalelor este multiplicarea atât la nivel național cât și la nivel european. Cred că solicitările unor autorități de control DigiRegio, uh, Curtea de, Curtea de Conturi, apoi uh, autoritățile naționale. E bine, toate acestea uh, au cerințe diferite, uneori chiar se um, contrazic. Cred că DigiRegio ar trebui să ne propună o, o declarație referitoare la activitățile de control, astfel încât uh, acestea să fie armonizate între ele. Apoi, în ceea ce privește din nou sistemele de control, doamna raportor a menționat acest element. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra substanței politicii de coeziune. Um, din punct de vedere formal, lucrurile sunt în regulă, transparente, uh, cifrele și indicatorii sunt respectați, însă contribuția la convergență este foarte redusă. Cum se poate îmbunătăți acest lucru, orientarea asupra rezultatelor? Cum se poate face această schimbare? Încă un al doilea element, am o curiozitate și anume referitor la rata de eroare. Dacă vedem rata de eroare ca o matrice. Avem, pe de o parte, statele membre, vedem cine face greșeli, cum, cât de des și apoi vedem unde apar aceste uh, greșeli, aceste erori. Și apoi ar mai putea, am mai putea vedea o altă dimensiune, intențiile. Există o intenție, nu există o intenție, este o eroare făcută din greșeală, pe mine m-ar interesa ce, pute, ce am putea învăța dintr-o astfel de analiză, astfel încât să vedem rata de eroare și din punctul de vedere al intențiilor care stau în spatele ei. Și o, ultă, o ultimă întrebare, fiabilitatea datelor. Cifrele uh, pentru programele operaționale în fiecare stat membru nu sunt uh, de fiecare dată comparabile cu cele de la nivel național, cu cele de la Eurostat și așa mai departe. Ce cale, cale a ales Comisia Europeană? Există unele orientări astfel încât să poată fi urmăriți indicatorii uh, programelor operaționale? Mulțumesc. Um, Doamnă comisar, vă rog. I would like to be <laughs> brief O să fiu succintă, fiindcă am uh, răspuns uh, uh, prea mult timp înainte și poate și directorul general, domnul Deva, dorește să spună câteva cuvinte um, care are dreptul la raportul de activitate anuală și în acest raport DG Regio a răspuns la multe dintre aceste întrebări. Vreau să vă spun pe scurt că Bineînțeles, uh, Curtea de Conturi Europeană este un organism independent uh, și există o metodologie diferită. Nu știu dacă e bine sau rău că metodologia diferă, dar uh, um, o să întreb serviciile noastre de ce consideră că metodologia lor e mai bună decât Uh, a noastră și când am întrebat acest lucru, mi s-a spus că e o întrebare bună și că nu se poate spune care metodologie este mai bună. Trebuie să se ține cont de corecțiile făcute în, pe parcursul anului, fiindcă este clar că um, apar uh, erori și poate e bine să existe această flexibilitate, lucrurile să nu fie doar albe sau negre, 0% sau 100% rata erorii, ci să se ia în egală măsură uh, de să se țină cont de această corecție forfetară în ceea ce privește importanța rezultatelor, așa cum am spus și eu înainte, dar trebuie să avem în vedere nevoile cetățenilor și ale regiunilor pe care le finanțăm, fiindcă până la urmă acesta este principalul nostru obiectiv, este vorba de îmbunătățirea vieții cetățenilor și uh, îmbunătățirea nivelului de trai uh, la nivelul regiunilor pentru uh, a reduce discrepanțele din interiorul Uniunii Europene. Și uh, poate domnul uh, director general va putea oferi mai multe um, răspunsuri, răspunsuri tehnice mai detaliate la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you. If I, if I may, Chair. Um... Mulțumesc. Vă mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul uh, din nou privind uh, procedura de descărcare pe 2013 s-a vorbit despre diversele sisteme de controle și de audit și, bineînțeles, pe bună dreptate sunteți îngrijorată de faptul că uh, acestea uh, s-ar putea contrazice și trebuie să, se, să ne asigurăm că ele funcționează în mod organic. Acest, asta se întâmplă în momentul în care ne uităm la sistemele de, la nivelurile de control la nivelul statelor membre, uh, autorităților de, de, de gestionare și la mai departe, cu Comisia la vârf. Iar Comisia, în momentul în care aplică uh, legislația dată de legiuitor de, de Parlament și Consiliu, noi oferim orientări generale pentru ca întreaga piramidă, așa cum este descrisă abordarea în raport, pentru a putea să existe o abordare armonizată și încercăm în egală măsură să evităm pe cât se poate uh, dubla auditare pentru uh, același uh, pentru aceeași, același organism auditat de mai multe ori și păstrăm un contact foarte strâns cu Curtea de Conturi. Iar așa cum ați văzut, probabil există unele discrepanțe la nivelul metodologiei pe aici pe acolo, dar în linii mari noi ne bazăm pe aceeași interpretare a regulamentului. Deci pot să vă asigur să mă, să asigur, stimată doamnă, că atât uh, de partea Comisiei în relația cu statele membre, dar și, uh, bineînțeles, respectând întotdeauna competențele și competențele aferente, Comisia și Curtea de Conduri colaborează îndeaproape și în mod uh, extrem de coerent. Bineînțeles, uh, dumneavoastră aveți dreptate. Legalitatea și caracterul și regularitatea nu reprezintă condiții, uh, nu, nu duc neapărat la rezultate. Dar cred că suntem cu toții de acord că cu faptul că contribuabilii se așteaptă ca banii europeni să fie cheltuiți uh, în mod legal și în conformitate cu regulile existente. Deci trebuie să avem în vedere ambele lucruri, atât rezultatele cât și uh, regularitatea și legalitatea, iar în modul în care vine vorba de acesta din urmă, trebuie să ne asigurăm că nu există reguli uh, nefolositoare, redundante. Iată de ce inițiativa de simplificare a Comisiei este atât de importantă. Ați uh, făcut referire la trei uh, dimensiuni ale erorilor. În momentul în care ne aplecăm asupra raportului privind activitatea anuală, putem vedea pentru care sunt erorile pentru fiecare stat membru. În egală măsură putem afla uh, acest document care este tipul de erori uh, care au fost detectate, iar uh, aici uh, există o convergență între analiza curții și a noastră în ceea ce privește achizițiile publice, eligibilitate și așa mai departe. Și pentru toate programele se poate vedea unde DG-ul, directorul general nu poate da o declarație de asigurare, puteți vedea care despre ce erori este vorba, care este natura erorilor și neregulilor constatate. Deci pentru fiecare țară există această a doua dimensiune, iar a treia dimensiune o reprezenta intenția. Iar aici um, uh, merge mână-mână cu chestiunea fraudei, fiindcă dacă există intenție de fraudă și dacă există intenția de a folosi în mod abuziv fondurile, vorbim despre fraudă. Iar aici, așa cum s-a spus de către doamna comisar în egală măsură, frauda detectată este, reprezintă un procent foarte, foarte mic de eh, sub 0,5% din eh, întreaga rată a erorilor. Asta doar pentru a avea o înțelegere mai clară și o imagine mai clară a celor, a celor trei dimensiuni la care s-a făcut referire. Uh, momentul în care vorbim despre indicatori, aici vom înregistra un mare progres în uh, următoarea perioadă 2013-2020, în care avem sisteme de indicatori și, bineînțeles, referirea la cifrele Eurostat uh, reprezintă un element foarte important și poate să îmbunătățească um, um, adecvarea uh, datelor uh, pe care le folosim. Sper că am răspuns uh, întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vreau doar să vă mulțumesc foarte mult și să fac precizarea că în ceea ce ne privește din toate datele toate datele arată că erorile de fapt sunt erori de procedură și care pornesc din uh, uh, neîndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de regulamente dar din punctul uh, nostru de vedere cele mai multe dintre ele nu subminează în mod necesar și automat randamentul și rezultatul final al, al proiectului. deci Uh, așa cum spuneam un pod un drum o autostradă au fost construite sunt acolo dar pe parcursul uh, uh, construirilor există erori și comisia cere banii înapoi banii care nu au fost cheltuiți cu îndeplinirea tuturor condițiilor și cu îndeplinirea regulamentelor dar practic obiectivele sunt îndeplinite pentru cele mai multe dintre acele erori. mulțumesc foarte mult. Thank you again. Uh... Vă mulțumesc încă o dată. Din partea versilor, cine dorește să ia cuvântul? Uh, za besedo. Uh, tisto, kar smo... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce am auzit până acum, bineînțeles că va avea un impact asupra ceea ce vom face în viitor eu cred că ceea ce trebuie să facem este să punem accentul pe viitor. În mod foarte clar, toate rapoartele de audit evaluează situația din trecut. Orice se discută aici privește ceea ce s-a întâmplat în trecut. În ceea ce privește viitorul, va trebui să ne gândim la următoarele aspecte. În noua perioadă, noua metodă va pune accentul pe buget și ceea ce mi se pare important este că dacă vrem să evităm rata de eroare, va trebui să punem accentul în primul rând pe funcția de prevenție a comisiei. Este vorba de o nouă modalitate de gândire care trebuie să fie adoptată de către statele membre. Dacă vorbim despre legalitate, această funcție este într-adevăr importantă, însă utilizarea acestor active, acestor fonduri pentru regiuni, trebuie să fie îndreptată către obiectivul în sine – statele membre trebuie să aibă posibilitatea să cunoască ce indicatori se vor folosi, să cunoască criteriile pentru atingerea obiectivelor, metodologia stabilirii lor și, conform noului regulament, ceea ce se poate aștepta. Totul pe baza uh, rapoartelor curții de conturi europene și a curților de conturi naționale, pentru a ști la ce se pot aștepta în ceea ce privește riscul. Pun, vorbesc aici doar despre achizițiile publice, pentru că acest subiect uh, apare în repetate rânduri în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene. Aș sugera următorul lucru. Dacă Curtea de Conturi și Comisia uh, înființează un grup pentru a examina achizițiile publice, aș sugera, având în vedere că în acest an s-a adoptat un nou pachet de directive, vă sugerez să redactăm un fel de ghid în ceea ce privește utilizarea cât mai eficientă a fondurilor europene. La nivelul metodologiei, ar trebui să acționăm preventiv pe baza metodelor pentru a avea o rată erorii cât mai mică și pentru a asigura uh, bună utilizare a fondurilor. Vă mulțumesc. Uh, Sigur că ca fost președinte al Curții de Conturi din uh, Slovenia aveți cu siguranță mai multă experiență decât noi în uh, acest domeniu și, uh, în primul rând, cred că nu e o altă modalitate mai bună de a încheia această dezbatere decât gândindu-ne la viitor, pentru că, până la urmă, și acest raport, acest lucru își propune să îmbunătățească lucrurile pe, pe, pe viitor. Um, apreciez foarte mult ceea ce a spus în legătură cu prevenția și vreau să vă um, informez că um, practic Comisia Europeană asigură autorităților locale și regionale programe și posibilitate de formare profesională, de training și de guidance, uh, practic pentru fiecare etapă de implementare uh, a programelor și eu personal cred foarte mult în acest schimb de bune practici pentru că ă, părerea mea este că în foarte multe țări sau în țări care au pornit mai târziu au intrat mai târziu în uniunea europeană uneori nu știu cum, cum, ă, cum se pot face lucrurile și din acest punct de vedere ă, aș vrea să încurajez acest schimb de bune practici care în opinia mea este foarte important de pildă ca o țară din, ca bulgaria sau românia să meargă în germania și belgia să vadă cum, este, uh, cum se poate face, avea loc acest dialog între, uh, între lumea academică întreprinderile mici și mijlocii între uh, sectorul organizațiilor neguvernamentale pentru că sunt diferite țări diferite culturi țări care nu au avut această tradiție a dialogului deci sunt foarte multe lucruri pe care le putem învăța unii de la alții și din punct de vedere al uh, ghidului pentru achiziții publice cred că ar fi o bună ocazie dacă uh, colegii mei de la dg regio îmi spun că acest ghid deja există și poate împreună cu parlamentul să facem un efort uh, și cu statele membre să l facem cât mai bine cunoscut pentru că aceasta cred că este o altă slăbiciune a comisiei europene că faptul că uh, a investit atât de mulți bani, există foarte multe lucruri care s-au făcut cu bani europeni, dar nu întotdeauna lumea cunoaște lucrurile pe care noi le facem. Deci colegii mei îmi spun că acest ghid există pentru achizițiile publice și haideți să găsim o modalitate să-l aducem la cunoștința celor care pot beneficia de pe, de pe acest. Eu oricum vreau să, să vă mulțumesc și sunt convinsă că în următorii ani vom reuși să lucrăm împreună, în primul rând pentru a îmbunătăți situația uh, care, așa cum spuneau și cei de la Curtea de Audit, este diferită de ceea ce uh, am descoperit noi, dar pe de altă parte... Nu am terminat încă, doamnă comisar. Thank you. Vreau să spun doar mulțumesc. Sorry, uh, next is the, the, the GUE group, uh, Mr. Domnul De Jong, din partea grupului GUE. Toch een formeel punt maken, want hoe dierbaar mij de groenen ook zijn. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mă refer la un punct. În noul mandat al uh, Parlamentului ar trebui să intervenim înaintea verzilor, dacă ne bazăm pe mărimea grupurilor, domnule președinte. Însă, aș dori să-i mulțumesc, doamnei comisar, pentru pregătirea acestei reuniuni și pentru intervenția dumneai ei. Cred că cel mai important lucru când este vorba de fondurile regionale și dezvoltare regională este că am putea să Um, ne eficientizăm foarte mult munca dacă am putea să ne concentrăm. În statele membre, politica este bazată pe ofertă. Banii sunt, trebuie cheltuiți pe ceva și se găsesc tot felul de programe. Există țări, precum țara mea, țările de jos, care sunt contribuitori neți la Uniunea Europeană și, în primul rând, plătesc bani către Bruxelles, apoi uh, doresc să recupereze o parte din aceste fonduri prin uh, proiecte și programe. Și nu cred că asta ar trebui să fie filozofia noastră. Filosofia ar trebui să fie de a avea o valoare adăugată uh, europeană la programe, cum spunea și doamna comisar. Deci trebuie să ne concentrăm asupra unde cheltuim fondurile și dacă nu este posibil în statele membre, sper măcar că am putea să găsim Uh, anumite teme pe care să ne concentrăm și să avem o abordare bazată pe rezultate. Însă aș putea să vă dau un exemplu din Zeeland, o regiune din uh, țările de jos. A fost uh, finanțat un restaurant care făcea clătite, dar care făcea parte din patrimoniul regiunii respective și ajuta din punct de vedere al turismului și așa mai departe. Dar Uniunea Europeană este criticată pentru că finanțează un restaurant de clătite, chiar dacă rezultatele sunt uh, bune. Deci și atunci când ai o, o abordare bazată pe rezultate, statele membre pot spune, bun, uite ce facem pentru turism, uite ce facem pentru dezvoltare. Deci ar trebui nu numai să ne orientăm uh, asupra rezultatelor, ci să ne concentrăm asupra inovației. Inovație, inovație, inovație. Cel mai bun mod de a face asta este prin cooperarea între, statele, între state membre, astfel încât lucrurile care au funcționat într-un stat membru să poată fi făcute și în alte state membre. Sper că putem merge în această direcție. Apoi mai există și alte probleme. Și s-a vorbit mult despre uh, legătura între regulile la nivel european și cele la nivel național. Și ceea ce tocmai am spus se referă și la asta. Statele membre vin cu programe naționale care specifică în detaliu pe ce trebuie cheltuiți banii. Asta ar fi în regulă dacă ar exista, de exemplu, probleme cu o zonă urbană, cu un centru al unui oraș, da, s-ar putea găsi programe care să ajute uh, centrul orașelor. Există programe care se ocupă de asta. Este o idee bună și cred că dacă avem o bună coordonare cu Comisia, putem să continuăm să avem această abordare. Însă, dacă există o problemă cu povara administrativă suplimentară, nu putem în fiecare an să spunem că există o problemă cu birocrația suplimentară impusă de statele membre. Trebuie în această comisie să discutăm pe baza unor date detaliate din partea comisiei, astfel încât să identificăm ce Uh, constituie această povară administrativă, această birocrație suplimentară pentru a face unele reguli, orientări pentru statele membre, astfel încât acest lucru să nu se mai întâmple. Deci avem nevoie de informații exacte referitor la ce solicită statele membre și uh, lucruri care constituie birocrație în plus. Aud foarte des din partea unor beneficiari că se confruntă cu Uh, două seturi de formalități și că um, povara este una mult prea mare. Și încă un ultim punct practic. Mă interesează în continuare foarte mult țările de jos și văd în răspunsul la întrebarea 23 că a existat o problemă cu autoritatea uh, olandeză de audit. Sunt în principiu persoane destul de inteligente acolo dar mi se pare într-adevăr ciudat, văd în răspunsul la întrebarea anterioară că a existat o problemă și în Scoția, și anume eșalonarea și um, produ producerea de rezultate pe baza eșaloanelor este problematică. Nu am înțeles exact răspunsul și aș dori eșantionarea, mă scuzați. Uh, și aș dori să uh, întreb referitor la cum se poate lucra cu clustere pe de o parte și pe de altă parte să se uh, producă o rată de eroare fiabilă. Puteți să ne dați informații în plus referitor la asta? Nu înțeleg cum au, o autoritate olandeză, autoritatea olandeză a putut să nu înțeleagă lucrurile. De asemenea, sperăm că va fi un contact mai strâns între instituții. S-a îmbunătățit situația? Vă mulțumesc, domnule De Jong, doamnă comisar. Mulțumesc și eu foarte mult și uh, apreciez uh, ceea ce a spus. Știți foarte bine că, potrivit noi, uh, noi, noului regulament, inovația reprezintă tema numărul unu. Sigur că în toată această perioadă am avut sub formă, sub acest nume de inovare foarte multe lucruri, inclusiv ceea ce spuneați dumneavoastră Uh, un uh, restaurant de clătite dar și de pildă spa uri în polonia și lucrurile trebuie analizate de la caz la caz pentru că de pildă în polonia dintr un, uh, dintr -un sat care nu mai era vizitat de nimeni au, au renovat un castel și au făcut un spa și practic această, această localitate este acum vie și este un punct turistic foarte important. deci când vorbesc de inovație eu nu cred că pot toate regiunile să fie Silicon Valley. Cred că este imposibil să facem din toate regiunile Uniunii Europene Silicon Valley, dar când vorbim de smart specialization, vorbim tocmai de această identificare a punctelor, punctelor puternice ale fiecărei regiuni, fie că e vorba de clătitele din Olanda sau de brânza feta din Grecia sau de palinka din Ungaria, ei pot să-și găsească un produs cu care să meargă în, uh, și în lume și să își facă un nume din aceste, din aceste uh, lucruri. Deci lucrurile trebuie analizate, după părerea mea, de la caz la caz. În ceea ce privește birocrația, aveți dreptate, cred că există un set foarte important de reguli care trebuie, uh, uh, trebuie pus la punct uh, și care cred că există în noua legislație, iar în legătură cu autoritatea de audit olandeză am înțeles că e un lucru foarte tehnic legat de eșantioane și poate domnul director general poate vă, vă spune mai exact, exact despre ce e vorba, dacă vreți în particular sau în scris sau cum doriți. you see, the Dutch problem is the following. Uh, problema în Olanda este că au patru programe, da? Și uh, li se permite eșantionarea prin uh, aducerea la oaltă celor patru programe. Și asta au făcut. După aceea au descoperit că rata erorii era foarte ridicată și au analizat amănunțit fiecare program după care și-au dat seama că, da, rata erorii era ridicată la un program anume și în celelalte programe rata erorii era mai scăzută, dar, din punct de vedere statistic, acest lucru se poate face doar dacă ai la dispoziție uh, suficiente tranzacții eșantionate în fiecare program. Deci dacă uh, curtea spune nu poți să faci asta, Rata dobânzii este uh, reprezentativă doar pentru cele patru programe împreună. Noi am analizat situația în detaliu și am uh, spus că se poate izola un program iar celelalte trei programe trebuie luate la oaltă, nu pot fi analizate individual. Iar aceasta este explicația uh, la această chestiune. Este vorba de o chestiune legată de metodologia eșant- eșantionării, de eșantionarea pe niveluri, mă rog, nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar asta s-a întâmplat, a fost, a fost grupate aceste programe la început și după aceea s-a dorit uh, o stabilire a rezultatelor la nivel individual și de aici a survenit problema. Eh, domnule De Jong, doriți o întrebare suplimentară? Și dacă doriți, comisia vă poate răspunde în scris. EFDD este ultimul grup de pe listă, dar nu cred că este nimeni prezent aici și putem lua acum întrebări de la membrii comisiei. Puteți să um, spuneți, să ridicați mâna cine dorește să ia cuvântul acum? I'm uh, Mrs. Gressler. So Mr. Perinsky first, please. Domnul Perinsky. Thank you, Chairman. Uh, just three or four very brief questions. Două sau trei întrebări scurte, doamnă comisar. Acestea se bazează pe textul a două rezoluții adoptate de către Parlamentul European la ultima sesiune din Strasburg. Unul, o rezoluție vizează preocuparea că implementarea fondurilor de coeziune este întârziată foarte mult și cealaltă rezoluție legată de evaluarea la jumătate de mandat a uh, strategiei Europa 2020. Punctul 8 al primei rezoluții, textul spune următorul lucru. Parlamentul solicită Comisiei ca în vederea înregistrărilor de implementare a politicilor să prezinte Parlamentului măsurile pe care le are în vedere pentru a trece cât mai curând la implementarea programelor operaționale și calendarul avut în vedere. Textul al doilea este punctul 9, care spune Parlamentul European este alarmat despre, sta, despre starea plăților restante și sublinează că este foarte important să se ajungă la un acord pe acest lucru până la sfârșitul anului 2014. Este vorba așadar de plățile restante. În al treilea rând, al treilea punct din rezoluția menționată se referă la consecințele acestei întârzieri în începerea programelor. Textul spune solicită ca Comisia în contextul raportului și dat fiind uh, conținutul negocierilor să analizeze impactul posibil al întârzierii uh, acestui program și să facă recomandări pe baza învățămintelor trase. Pe de altă parte, a doua rezoluție în legătură cu Europa 2020, la punctul 21 se spune uh, cere Comisiei să alinieze Fondul Social European și Fondul Structural European la politica Europa 2020 pentru a consolida acest pilon financiar, pilonul financiar al strategiei. Logica pe care o evidențiez în spatele acestor texte, domnule președinte, se referă la discuțiile din această dupămasă. Cum putem asigura rezultate care să servească politicile din punct de vedere al locurilor de muncă, al nivelurilor de sărăcie și în sensul reducerii inegalității, pentru că, de fapt, asta, acesta este obiectivul politicii. Și cum parcurgem toate problemele legate de reguli și regulamente, de alinierea metodologiei mai bine între uh, sisteme în a avea acest rezultat final și cum putem să colaborăm, să lucrăm în sinergie cel mai mult la comisia noastră care este preocupată de lupta împotriva fraudei și de eliminarea posibilității unor uh, nereguli nefrauduloase, cum putem conlucra mai bine cu celelalte organisme ale Uniunii Europene pentru ca, în final, cetățenii să fie satisfăcuți de felul în care le sunt cheltuiți banii. Și în încheiere revin la ceva ce a spus uh, doamna Crețu, că suntem cu toții politicieni. Însă nu ar trebui să existe o divergență între politică și bună gestiune financiară. Pentru că buna gestiune financiară înseamnă exact reducerea inegalităților. Așadar, m-ar interesa pașii pe care uh, v-a invitat Parlamentul să întreprindeți. Mulțumesc foarte mult. Uh, împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Într-adevăr, nu ar trebui să există politica regională, după părerea mea, nu are culoare politică, pentru că avem cu toții un singur obiectiv și uh, în legătură cu rezoluția la care vă referiți, am avut o dezbatere foarte interesantă în uh, plenul Parlamentului European la Strasbourg uh, săptămâna trecută, uh, în principal cu membri ai Comisiei Regii și erați și dumneavoastră acolo, în care vorbeați într-adevăr de, implementarea întârziată a politicii, a programelor operaționale, dar aș vrea să vă reamintesc că noua legislație a fost adoptată în decembrie 2013, deci față de perioada anterioară cu șapte luni întârziere. Uh, practic pentru perioada de programare două mii paisprezece două mii douăzeci și deși comisia a fost conștientă de această întârziere și a început dezbaterile cu statele membre pe baza noilor programe operaționale încă din anul două mii doisprezece eu cred că nu toate statele membre au avut abilitatea de a depune într o singură lună uh, programe operaționale de calitate și vă mărturisesc că avem și la ora actuală țări care pe de o parte membrii din parlamentul european uh, ne întreabă de ce nu adoptăm programele operaționale dar țările respective nu au depus programele operaționale sau nu au depus uh, observațiile răspunsurile la observațiile pe care noi le am trimis uh, cum este cazul unei colege din italia care de câte ori mă vede mă întreabă de ce nu adoptăm programele operaționale din sicilia pe care de fapt nu le am primit. Uh, deci uh, uh, nu vreau să dau vina pe statele membre pentru că așa cum spuneam pentru noi va fi imposibil să adoptăm toate cele trei sute zece programe operaționale până la sfârșitul lui decembrie. am adoptat patruzeci de programe operaționale mai, în, do, în, 20, în 30 de zile de când sunt în uh, deci cred că ritmul este destul de avansat și uh, uh, ne dorim ca până la sfârșitul anului să adoptăm jumătate din cele trei sute zece programe operaționale pe care le avem în vedere pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci dar iarăși revenim la această presiune a timpului Uh, care practic uh, uh, ne dorim să fie în același timp și rapide și, și de calitate. Dar în legătură cu backlog, cu, cu plățile neplătite, sigur că este o problemă care mi se pare că devine din ce în ce mai gravă este o problemă pe care uh, nu doar comisarul pentru politică regională uh, o poate rezolva am avut o dezbatere cu doamna georgieva vicepreședinte pe probleme de buget am înțeles că sunt două forme de facturi neplătite unele care Uh, sunt normale pentru că facturile s au plătit s au primit târziu și, uh, și pentru că plățile sunt întrerupte din cauza suspendărilor și acestea sunt normale nu pot fi plătite dar uh, alte, alte facturi sunt anormale în sensul că facturile trebuie plătite dar nu există bani pentru acest lucru și din acest punct de vedere am am înțeles că dacă parlamentul și consiliul ar avea mai multă flexibilitate și ar adopta un uh, draft buget uh, revizuit pentru două mii cincisprezece am putea rezolva într uh, un anume fel această, problemă care repet mă preocupă într o măsură foarte mare pentru că de la an la an aceste facturi neplătite se, uh, se, uh, uh, se măresc și dacă comisia nu poate plăti statul membru este clar că um, acel stat membru are o mare problemă să livreze creșterea economică și locuri de muncă pentru că ar trebui să suplinească ceea ce comisia europeană nu poate plăti deci din acest punct de vedere împărtășesc uh, punctul dumneavoastră de vedere și cred că avem uh, un road map ca să spun așa în sensul că uh, până la finalul anului vom adopta o sută cincizeci de programe operaționale și sigur că este datoria noastră să venim în fața parlamentului a plenului a comisiilor ori de câte ori ne veți chema. Thank you. Final question, Mrs. Mulțumesc. Ultima întrebare, doamna Băgreste. Da. După tot ce am auzit, îmi fac unele griji referitor la cum vor evolua lucrurile. Doamna comisar, dacă statele membre au senzația că pot negocia cu dumneavoastră referitor la implementarea dreptului național și european, atunci veți și vom vedea uh, cât de repede succesele pe care le-a obținut direcția generală, uh, cât de repede aceste progrese pot să regreseze. În perioada 2000-2006, Uniunea Europeană a stabilit criteriile de eligibilitate. 2007-2013 a existat o rată de eroare foarte ridicată, eram la 17-18%. S-a acționat și în acest sens pot să vă spun că din punctul meu de vedere nu există nicio alternativă. Este sarcina noastră să aplicăm legea în uh, folosirea banilor europeni. Și dacă nu facem asta, atunci uh, mai bine uh, facem uh, ceea ce ar fi uh, logica, consecința logică, subvenții. Și atunci uh, ar mai fi nevoie de numai o treime din forță. Am avea nevoie numai de Eurostat. S-ar putea face mari uh, economii, dar asta, spun asta numai ca să vă spun că chestiunea implementării dreptului european, valorii europene, obiectivele europene pe care um, curtele de Conturi le verifică, acestea sunt esențiale pentru rolul nivelului european și am să vă mai spun încă ceva. I-am spus și i-aș fi spus și colegului Liberațchi dacă ar fi rămas. M-am uitat la proiectele din 2007 din uh, Polonia. Colegul uh, Lewandowski a fost atât de drăguț și ne-a uh, plimbat prin Gdansk. M-a uimit câte muzee, câte lucruri am putut vizita, finanțate din fonduri structurale, dar niciun fel de uh, Um, um, investiție care să aducă și investiții, care să aducă și um, bani înapoi, să aducă venituri. Deci trebuie să fim prudenți. Statele membre vor găsi întotdeauna cum să folosească bani și da, așa e normal. Am văzut asta și în Polonia. Guvernul în momentul respectiv nu a dat de exemplu, banii la nivel local, acolo unde nu îi convenea uh, cine fusese ales la nivel local. Și în ceea ce privește creșterea, ocuparea, combaterea sărăciei, toate acestea sunt foarte importante. Eu uh, cu foarte mare plăcere uh, cred când mi se vorbește despre succese, însă în același timp văd că în fiecare an distribuim 40 de miliarde de euro în Uniunea Europeană și din când în când aș vrea să văd că se mișcă ceva în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Deci lucrurile se pot îmbunătăți. Deci uh, pot, doresc să le spun tuturor lobbyiștilor pentru fondurile structurale și când Comisia Regii spune că Comisia Uh, să nu mai fie atât de atentă cu, cu regulile, că important este să se cheltuie banii, atunci, uh, practic, asta este o cale pentru a elimina nivelul european. Trebuie să ne fie clare consecințele. Trebuie să vă spun că unele lucruri din care le-am auzit astăzi nu mi-au uh, plăcut foarte mult. Rata de eroare și viziunea um, caricaturală asupra acesteia um, toată lumea se te... ideea că um, nu poți face lucrurile suficient de bine, că or, oricând va veni cineva să te critique. Aș avea câte întreba, câteva întrebări către Curtea de Conturi. Am înțeles că uh, Curtea de Conturi dă rată de eroare 100% dacă uh, nu corespunde suprafața uh, panourilor uh, cu ceea ce trebuie am înțeles că um, se face o analiză la un moment uh, anume, dar am, uh, cred că mai degrabă ar trebui să se lucreze cu analize de risc, astfel încât să se poată porni de la premisa unei uh, rate de eroare uh, la nivel structural, deci că ea ar fi reprezentativă încă ceva referitor la multele documente pe care le-am primit. Pot să vă spun că nu, nu le-am uh, uh, citit pe toate în detaliu, dar domnule Deva mă știți foarte bine, uh, le voi citi. Uh, soția domnului Deva vine din orașul uh, vecin cu al meu și știe foarte bine că la mine în oraș de Crăciun nu se întâmplă nimic. Eu nu mai citesc documentele. Deci am vrea o listă cu aceste instrumente financiare. Am înțeles că sunt mai mult de 900, 976. Aș vrea o listă cu acestea și aș dori de asemenea uh, lista cu strategia de audit actualizată pentru 2007-2013, pentru că nu o am încă la colecție, iar colegul Gaier și cu mine am fost în această dimineață în, uh, la Curtea de Conturi și fiecare și-a vizitat uh, arhiva eu am o arhivă 2004, am, cel mai vechi document este din 2001, uh, ba nu, cel mai vechi document este din 1981. Iar documentul din 1981 vorbea despre valoarea uh, adăugată europeană a politicii de coeziune. Atât aveam de spus. Mulțumesc pentru aceste întrebări uh, finale. Doamn, uh, acum am să dau cuvântul curții de conturi pentru a răspunde la întrebările raportoarei și pentru eventuale concluzii. Numai o clipă, doamn, intervine doamna Gresle. Era vorba de întrebarea 22 și întrebarea te, uh, chestiunile tehnice referitoare la eșantionare. Poate ne puteți spune ceva referitor la căsuța 5.6 uh, pe acest subiect tehnic. Deci vă dau cuvântul pentru a răspunde la întrebările doamnei Gresle și dacă aveți uh, remarci uh, um, finale și apoi am să-i dau cuvântul doamnei comisar uh, pentru a răspunde la întrebări și pentru a trage concluziile discuției. Înainte de a răspunde la întrebările tehnice și a da cuvântul um, responsabilului de la Camera 2 care se ocupă de, cultu- de politică structurală și de coeziune, câteva observații finale referitoare la ce s-a discutat în timpul prezentării raportului anual și astăzi. Mesajul nostru principal din raportul anual este bazat pe trei elemente. 1. Cheltuirea banilor trebuie să se bazeze pe performanță, pe rezultate și în următorul nostru audit am dorit să vedem că se pune accentul pe acest aspect atât de important al cheltuirii fondurilor. Iar acum am să îl las pe colegul meu să răspundă. Bineînțeles, mulțumesc uh, pentru cooperarea cu această comisie. După cum spunea și doamna Gresle, toamna avem uh, seminarul nostru anual și, bineînțeles, uh, salutăm uh, participarea din partea deputaților la sesiunile noastre. Iar acum uh, colegul meu pentru chestiunile tehnice. Mulțumesc! Am să încerc să fiu succint. Cuantificăm uh, erori unde lipsește afișajul obligatoriu când se uh, folosesc bani europeni? Răspunsul este nu. Nici măcar nu facem o observație. Spunem autorității. Um, acest lucru nu face parte din rata de eroare, deci pot să vă spun acest lucru. În ceea ce privește rata de eroare, este adevărat că, conform tratatelor, obligația noastră este să facem o evaluare a cheltuirii anuale deci rata de eroare este, reflectă această evaluare anuală. Însă, de la an la an avem cifre, estimări și din acestea se pot deduce anumite tendințe și asta face și comisia când se referă la rate de eroare scăzută pentru 2007-2013 față de 2000-2006. Diferența principală este uh, în ce măsură luăm uh, în considerare rata erorii uh, corecțiile financiare. Pentru 2013, din câte am înțeles, toate corecțiile financiare au fost luate în considerare și deci fac parte din uh, estimarea uh, ratei de eroare. Apoi, uh, căsuța 5.6, cazul olandez, pot să vă spun că directorul general Deva a explicat foarte bine situația. Poziția noastră este că strategia de audit a prevăzut o strategie comună pentru cele patru programe, Um, ceea ce apoi nu poate fi schimbat pentru a uh, merge pe uh, programe individuale. Până la urmă, autorități, autoritatea Uh, națională sau regională uh, trebuie să facă eșantionarea în funcție de uh, nevoile și strategiile sale. Dar vă vom oferi un răspuns detaliat în scris. Mulțumesc, spune președintele. Doamna comisar, aveți cuvântul pentru a răspunde la întrebări și eventuale concluzii în urma discuției. Aș vrea să o asigur doar pe doamna Gresle, doamna uh, raportor, uh, la uh, finalul acestei dezbateri că am uh, abordat cu toată seriozitatea această dezbatere și atunci când vorbesc de negocierile cu statele membre nu înseamnă neapărat că ei încearcă să, statele membre încearcă să ne convingă pe noi să adoptăm. E adevărat că există această presiune a adoptării cât mai rapide, dar vreau să vă asigur Uh, și cunoaște și dg regio și sunt convinsă că în viitorii ani ne vom cunoaște și veți vedea că nu avem în niciun caz în vedere să facem rabat de la transparență să facem rabat de la uh, modul de, de contabilitate care este foarte clar de la valorile europene și și sigur că în opinia mea așa cum am spus aici cred că ar trebui să avem în vedere și alte elemente atunci când uh, evaluăm niște programe în ce măsură generează locuri de muncă în ce măsură creează uh, creștere economică și cum spuneați dumneavoastră combate sărăcia uh, cred că sunt lucruri care, asupra cărora trebuie să ne aplecăm dar sigur aici este uh, o, o comisie care abordează lucrurile foarte foarte tehnic dar din acest punct de vedere criteriile de eligibilitate nu, nu le negociem în niciun fel uh, și sigur că dumneavoastră ați spus că s a s a produs o îmbunătățire în primul rând datorită faptului că există un alt regulament pentru perioada două mii șapte două mii treisprezece știți foarte bine că în perioada două mii două mii șase rata erorilor a ajuns aproape la douăzeci tocmai pentru că comisia nu avea această putere de a întrerupe și de a suspenda plăți și vă asigurăm că indiferent de Uh, de statul membru ați văzut că e vorba de olanda că e vorba de bulgaria că e vorba de românia atunci când se uh, întâmpină inclusiv germania atunci când sunt, avem probleme este evident că trebuie să întrerupem plățile sigur că lucrurile se pot corecta Uh, și uh, mergem mai departe pentru programe uh, de calitate pentru că până la urmă este vorba de prestigiul nostru al tuturor în legătură cu modul în care se, cheltuiesc banii publici. acest lucru am vrut să vă asigur că aceste valori nu, nu le vom sacrifica în niciun fel indiferent de, de presiunile și de dialogul pe care îl aveam. negociere era un cuvânt pentru că bineînțeles suntem parteneri cu statele respective și discutăm acum programele operaționale. mulțumesc foarte mult tuturor. Uh, uh, în concluzie, vreau să vă mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru întrebările adresate, mulțumesc Curții de Conturi și mulțumesc foarte mult, doamne comisar, Vă mulțumesc pentru răspunsurile extrem de bune pe care ni le-ați oferit și răspunsurile eh, scrise care ne-au ușurat munca, dar și pentru eh, modul eh, exhaustiv în care ne-ați răspuns astăzi. E prima dată când ne întâlnim, dar cu siguranță nu va fi ultima. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă mulțumim pentru răspunsuri. Ja, dafür sind wir auch schon am Ende dieser Sitzung. Der nächste cu asta ajungem la finalul acestei reuniuni. Ultimul punct de pe ordinea de zi este amânat. Colegul Deutsch nu a reușit să ajungă la Bruxelles. Nu ținem nici reuniunea coordonatorilor, deci vă urez o seară plăcută în continuare. Joi ne întâlnim cu comisarul Mimita. Mulțumesc tuturor!